guten Morgen. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți uh, să reluăm consultările noastre. Am avut audierea deja amânată cu secretarul general. Aveți în față ordinea de zi. Nu am nicio obiecție, niciun comentariu. Vă rog frumos să luați la cunoștință limbile care sunt uh, în regimul lingvistic, le-ați văzut pe Cont News și suntem deja la punctul 3, bugetul Parlamentului European, urându-i bun venit secretarului general și domnului Sasoli membrul din biroul nostru responsabil de acest uh, subiect, colegul nostru, adică vreau să îi salut pe toți cei din administrație și vreau în numele comisiei noastre să vă mulțumesc pentru uh, răspunsurile exhaustive pe care le-ați oferit la chestionarul nostru. Domnul Domnul Mogoruța este reprezentantul Curții de Conturi o să fiu foarte strictă cu timpul alocat și cu respectarea acestuia. Două minute și apoi un minut. Domnule Toni Mogoruța, vă rog, dumneavoastră mai întâi. Thank you, dear Madam Chair, uh, dear members of... Vă mulțumesc, stimați eurodeputați, membrii ai Comisiei de Control Bugetar. În luna ianuarie v-am prezentat rezultatele cheltuielilor instituțiilor europene în cele trei audieri privind descărcarea pentru Comisie, Serviciul de Acțiune Externă și alte uh, instituții și organe ale UE. Cu acea ocazie v-am informat că evaluarea curții e raportată în capitolul 9 în raportului anual și vizează toate instituțiile și organele Uniunii Europene ca un întreg, fără a oferi o evaluare individuală. Ca atare, curtea a raportat o eroare estimată pentru capitolul 5 din CFM de 0,5%. Această eroare a fost rezultatul auditului pe care l-am practicat pe 129 de tranzacții, din care 28 vizau Parlamentul. Curtea a găsit că trei din aceste plăți au fost afectate de erori cuantificabile. Două din aceste erori au rezultat din calcularea prorata a alocațiilor și altor beneficii. Deci, alte erori au provenit din granturi oferite de Parlamentul European către partide politice europene. La capitolul 9.11.91 oferim mai multe detalii în ce privește impactul acestei erori asupra eficacității sistemelor. Permiteți-mi să vă explic rezultatele muncii noastre. Curtea a găsit că Parlamentul nu are practica de a verifica documentele justificative ale cheltuielilor efectuate de partidele politice. Am identificat slăbiciuni în ce privește procedurile de achiziții publice organizate de partide. Ca atare, am făcut două recomandări specifice Parlamentului. Am recomandat să se consolideze verificările cheltuielilor făcute de partidele politice către organizațiile lor afiliate și trebuie dezvoltate reguli potrivite pentru achiziții publice în cazul partidelor politice, monitorizând aplicarea corespunzătoare a, acea, a acestora prin uh, reguli mai bune. În plus, ca în anii anteriori, și la fel ca și în cazul altor instituții, recomandăm Parlamentului să ia și alte măsuri pentru a se asigura că personalul oferă documente justificative confirmând situația lor personală și asta cu regularitate, ameliorând sistemele pentru ca astfel de documente să fie procesate rapid. Vă mulțumesc mult pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru absolut orice întrebări sau clarificări. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumim foarte mult. Dau cuvântul acum domnului secretar general. Ja, vielleicht. Entschuldigung, ich glaube. Îmi cer scuze. Ă, stabiliserăm ca mai întâi să dăm cuvântul domnului Sasoli, vicepreședintele. Vă rog. Presidente, grazie. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În 2014, a fost anul alegerilor europene, nu e o noutate. Qatar a fost un an uh, foarte special, un an de asemenea pentru investiții în Parlamentul European. Am încercat să obținem o rată de participare la alegeri cât mai ridicată și această factură electorală uh, s-a declinat uh, în toate statele membre și e fructul unui efort Uh, de asemenea post-electoral și a fost uh, gestionat acest an de tranziție cu eficacitate. Pentru că administrația s-a pregătit să primească corespunzător uh, noi deputați și mai apoi derulând activitatea noului Parlament. Ca atare, toate direcțiile generale ale Parlamentului European au trebuit să se implice toate serviciile au uh, pus în lucru uh, birouri, standuri de primire. Uh, a existat și un impact bugetar, pentru că în 2014 Parlamentul a primit foarte multe solicitări și a fost nevoie de resurse umane și economice suplimentare. Bugetul 2014 a fost cheltuit aproape în întregime, 99%, adică 71,5 milioane, au fost uh, apoi investite cu avizul conform al Comisiei pentru buget pentru a finanța clădirea CAD de la Luxemburg, ceea ce ne-a permis să economisim 28,5% uh, uh, din um, dobândă. Anul 2014 a permis și lansarea unui set întreg de proiecte, experiențe și succese. Mă gândesc în deosebit la evenimentul AI, care a permis tinerilor europeni să se reunească la Strasburg. Au fost peste 5.000 și au avut schimburi cât se poate de constructive pe teme europene în special cele care îi afectează pe tineri și a adus rezultate foarte pozitive. E un eveniment foarte important, în special în perspectiva promovării Parlamentului European și a activității sale. Imaginea sa îmbunătățindu-se constant. Alte proiecte importante au avut loc, investiții în uh, IT, în informatică, Uh, prin utilizarea special a tabletelor, aplicații specifice legate de activitățile parlamentare, toate au fost finanțate din acest buget. Pentru a fi încă și mai eficace, și pentru a ne uh, rupe de obiceiurile trecutului. S-au făcut ca atare progrese, în special prin proiectul Paperless, care vizează să reducă la minimul absolut uh, utilizarea hârtiei și a um, imprimării pe hârtie. În 2015, adică anul trecut, împreună cu DG Inlo și uh, grupul lor de lucru, am lansat un sondaj pentru a întreba pe eurodeputați, pentru a le cere eurodeputaților să încerce să renunțe la cuferele care transportă documentele între uh, sediile Parlamentului. Ar însemna o economie importantă. Din păcate, deputații înșiși s-au opus acestui proiect și nu uitați că acest sondaj, uh, cum vă spuneam, a vizat uh, eurodeputații, însă rezultatele nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor noastre. În ce privește anul 2014, trebuie desigur, să punem la dispoziția deputaților instrumentele necesare pentru a-și desfășura activitatea, indiferent de sediul Parlamentului sau de circumscripția locală, deci e nevoie de asistenți care să poată lucra în bune condiții. Anul trecut și alte bune practici au fost puse, lansate și puse în aplicare în Parlamentul European, ceea ce sperăm ne va permite ca anul acesta să facem progrese notabile, așa încât și alte proiecte să se dovedească eficace, încă și mai eficace și asta fără a depăși plafonul bugetului nostru. Vă mulțumesc. Domnul secretar general, mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și din partea mea câteva cuvinte introductive care sunt practic în congruență parțială cu ceea ce a spus domnul vicepreședinte. Vorbim de fapt despre același an 2014. Mai întâi a fost campania electorală. A fost foarte important ca Parlamentul European, cu ajutorul campaniei sale, să facă în așa fel încât schimbările din tratatul de la Lisabona, care vin în favoarea Parlamentului European, să fie avute în vedere, în așa fel încât cetățeanul să aibă posibilitatea să decidă cine conduce Comisia Europeană. Am făcut asta prin campania noastră, am avut Uh, candidații de top și am reușit să ne impunem, în așa fel încât uh, am reușit să școlim în acel an o mie de jurnaliști, special pentru acest subiect. Am avut o seară electorală extrem de atrăgătoare care a oferit posibilitatea în toate statele membre, tuturor cetățenilor, să um, vadă ce fel de influență are această um, campanie, ce fel de influență vor avea rezultatele ei asupra relațiilor de forță din Europa. Și prin European News Event, am reușit să abordăm vreo 5.000 de tineri cu efectul de multiplicare, vorba de programul AI. Acest eveniment pentru tineret va fi un eveniment regulat, deci de două ori uh, pe fiecare legislatură. Iar în, anul, în același an, 2014, am avut primul an uh, complet de acțiune a serviciului nostru de cercetare. De la preluarea sarcinilor au fost publicate peste o mie de texte și uh, trei pătrimi din uh, eurodeputați au reușit să acceseze acest serviciu până acum. Am făcut și un studiu de impact care, în opinia mea, um, este exemplar pentru instituția noastră am oferit practic negociatorilor noștri posibilitatea ca în cadrul negocierilor pe, pe acordul interinstituțional să reușească să obțină uh, ideea de propriu studiu de impact, în așa fel încât să nu mai depindem la acest capitol de celelalte instituții europene. Am încercat să facem asta fiind cât mai atenți cu costurile. Am oferit uh, ambelor uh, foruri, CESE și COR, posibilitatea de a utiliza aceste proiecte, în așa fel încât cele două instituții până la urmă au participat oferindu-ne 60 de angajați, practic. Ne-au, au pus la dispoziție, însă fără costuri adiționale pentru contribuabilul european. În anul 2014 și fiind dat începutul noii legislaturi, a trebuit să îmbunătățim condițiile de lucru ale eurodeputaților. Practic, o mie de angajați au fost mutați în clădirea MEUS, în așa fel încât 450 de eurodeputați au reușit să primească un nou birou. Comparativ cu fosta legislatură, două treimi din eurodeputați au acum un birou mai bun decât în trecut. Eu cred că este o realizare importantă. Am continuat eforturile noastre și în ceea ce privește o mai bună dotare IT în birourile locale, în așa fel încât uh, condițiile de lucru să fie la fel de bune și acolo ca și la Bruxelles. Deci dotările IT nu mai trebuie să prezinte nicio diferență reală. Proiectul clădirii Conrad Adenauer de la Luxemburg este cel mai mare proiect de construcție întreprins vreodată de Parlamentul European și cred că a fost continuat cu succes. Costurile acestui proiect sunt sub control, așa că ne reu reușim să ne încadrăm în uh, uh cifrele date de cont inițial. Este însă la fel de important faptul că la finele exercițiului bugetar am avut câteva excedente tehnice și în ceea ce privește rata dobânzii acest, pentru acest proiect, aceasta s-a redus. Prin urmare, până la finele legislaturii, eu cred că vom reuși să plătim integral acest proiect. Prin urmare, vom putea trece în următoarea perioadă de legislatură fără ca viitorii eurodeputați să aibă posibilitățile de finanțare limitate fiind dat că nu va mai trebui să uh, rambursăm costurile pentru construcția Conrad Adenauer, ceea ce este un rezultat remarcabil. În ceea ce privește internalizarea securității, am dat dovadă de consecvență la acest capitol. Dacă vă uitați în document, veți uh, regăsi date concrete privind economiile care sunt mai mari decât inițial estimate. Cred însă că cel mai important nu este elementul economisirii, nu facem asta de dragul economisirii, ci vrem să avem propriul control asupra securității. Vrem să îl redobândim, mai ales că e vorba de decizii strategice aici. Zilele acestea sunt extrem de bucuros pentru că din 2009 am dat dovadă de consecvență în ceea ce privește crearea de proprii capacități la capitolul securitate. Acum, de exemplu, avem posibilitatea să Uh, facem față situației uh, extrem de tensionate în ceea ce privește securitatea după ultimele două atentate și vom da dovadă de consecvență la acest capitol. În ceea ce privește interpretarea și traducerea și mai ales traducerea fiind dat că nu mai traducem automat protocolul uh, prenale, prenare în toate limbile și la interpretare folosim mai bine timpul cu uh, distribuirea egală a ă, reuniunilor între luni și joi și cu un mai bun control al organizării reuniunii, reuniunilor. La fel se întâmplă și cu o mai bună organizare a delegațiilor cu interpretare. Veți vedea că aici s-au făcut economii importante, 10 milioane la traducere și 15 milioane la interpretare. fără însă a ciunti uh, din performanța pentru eurodeputați. Mulțumesc foarte mult pentru această vedere de ansamblu. Uh, îl salut pe auditorul intern al Parlamentului, domnul Galvin. Aveți cuvântul acum, vă rog. Uh, Doamna președintă, Aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta raportul anual pe anul 2014. Regulamentul financiar cere auditorului intern să prezinte un raport anual indicând numărul și tipul de audituri efectuate, recomandările și acțiunile luate în urma acestor recomandări. Deci raportul anual este rezultatul acțiunilor de audit inter pe anul 2014. Capitolul 3 descrie munca de audit în anul 2014 și explică faptul că raportul anual se bazează pe analizarea sistemică de, de risc. Scopul acestei evaluări a riscului este de a permite prioritizarea resurselor înspre zonele uh, care au nevoie de atenție sporită. Și acum aș dori să vă descriu angajamentele pe anul 2014. O parte majoră a activităților de audit s-a concentrat asupra nivelului de conformitate, de respectare a principiului de gestiune sănătoasă, din punctul de vedere al uh, eficacității operațiunilor făcute. Ace- principalele obiective au fost uh, până în aplicarea a, a codului de conduită privind multilingvismul, utilizarea serviciilor interpretării, dacă, acea, dacă aceasta a um, respectat uh, principiile multilingvismului uh, total, am auditat planificarea și demararea reuniunilor pentru care s-a cerut interpretare, alocarea inter- interpreților, situația sălilor de reuniune, unde există și interpretare și modul în care au fost folosite resursele. Auditul a confirmat nivelul mare de angajament al DG Inter în calitate de furnizor a serviciilor de, inter- de interpretare, și ca furnizor principal pentru DG uh, Pol, de exemplu. În acest moment finalizăm raportul de audit în consultare cu părțile interesate respective și vom continua acest audit pentru activitățile din anul 2015. O altă sarcină pentru anul 2014 care s-a concentrat asupra gestionării financiare sănătoase. Aici a fost vorba de un număr mare de granturi multe dintre acestea cu o valoare relativ uh, redusă, însă într-un cadru foarte uh, complicat. Digi uh, Comunicare a încheiat acorduri cu număr mare de parteneri. Auditul ne-a arătat că sistemele de control, că există sisteme de control uh, create de DigiCom măsurile cerute pentru a spori eficacitatea granturilor, granturilor și alinierea acestora cu obiectivele Parlamentului European ne-au arătat că există o simplificare a acordurilor încheiate cu uh, partenerii. Ar trebui să, să, uh, să exista și o concentrare mai mare asupra uh, controlelor la fața locului, uh, a costurilor declarate de beneficiarii. S-a, a fost convenit un plan de acțiune cu 9 puncte. În ceea ce, privi, în ceea ce privește strategia internă, am uh, încercat să oferim o asigurare, o declarație de asigurare internă. În anul 2014 a fost vorba de a doua etapă a revizuirii, construirii lucrărilor de renovare a clădirii Conrad Adenauer din Luxemburg am evaluat procedurile prin care s-au uh, stabilit costurile de construcție uh, pentru a vedea dacă costurile totale nu depășesc uh, costurile inițiale de planificare. Rezultatul ne arată că, toate, că procedurile au fost respectate. Cu toate acestea, am ajuns la concluzia că raportarea înspre autoritățile politice competente ar putea să fie îmbunătățită, din punctul de vedere al uh, respectării calității prețului și a calendarului uh, stabilit. Toate costurile ar trebui să fie raportate în urma creditelor uh, angajate de Parlamentul European. Considerăm că ar putea să fie îmbunătățite și verificările ex post asupra costurilor CAD, și DJ Inlo a stabilit și el o, un plan de acțiune cu câteva puncte pentru a răspunde acestor probleme. Apoi, în ceea ce privește planurile interne de control și de gestionare vis-a-vis -vis de statutul membrilor, în anul 2014, anul 2014 a fost un an uh, special datorită faptului că au trebuit să fie uh, a fost un an electoral cu noi membri care au venit în Parlamentul European în ceea ce privește salariile, acestea au fost calculate și plătite în mod conform. Considerăm că se pot oferi uh, informații suplimentare eurodeputaților în ceea ce privește conceptul biroului pe care îl au și uh, eventual Doamna președinte, roagă vorbitorul să vorbească puțin mai rar. Digi uh, Fins a convenit că va oferi linii directoare în a doua parte a anului 2015 în ceea ce privește strategia pe termen uh, mediu uh, legată de domeniul IT, dacă se vor folosi standarde relevante de control folosind aceste standarde de, de control, am acoperit, am uh, auditat uh, cheltuielile de anul 2013 și 2014. În anul 2014 ne-am, uh, concentrat pe continuitatea programelor IT. Digi ITEC ar trebui să răspundă în mod optim nevoilor Parlamentului European, optimizând uh, centrele de date și apoi am încercat să analizăm pregătirea instituției pentru a răspunde unor uh, evenimente nefericite și am reușit să vedem că, într-adevăr, Digi ITEC a pus la dispoziție Parlamentului uh, European informațiile necesare și programe care funcționează în mod adecvat, uh, de care se ocupă personal foarte bine pregătit. Am considerat că aceste inițiative pot fi continuate, eh, evaluând în continuare eficacitatea centrului eh, IT și printr-un eh, număr mic de, îmbunăt- un număr mic de îmbunătățiri adus Centrului de Informații Intern, am convenit un plan de acțiuni cu șapte puncte. În urma recomandărilor noastre, considerăm că s-a răspuns recomandărilor trecute prin acțiunile luate de uh, Parlamentul European. Auditurile din cele două audituri din 2014 au validat 97 de acțiuni uh, uh, deschise, 41 dintre acestea au fost închise, pe lângă alte 12 acțiuni pentru care s-au luat măsuri adecvate. O acțiune critică de mare risc a rămas în continuare deschisă. În anul, în anul 2015, autoritățile de autorizare au acceptat recomandările noastre. Numărul de acțiuni deschise au, asociate cu un risc mare a scăzut de la 37 la 15 și scăderea profilului de risc a acțiunilor deschise a continuat uh, să fie moderată în anul 2015. Deși mai multe departamente au pus în aplicare multe acțiuni recente în mod uh, prompt, există în continuare acțiuni uh, rămase deschise. Și am uh, convenit împreună cu managementul ca fiecare acțiune să răspundă unui risc anume. Pentru că până când nu, nu se va încheia acțiunea respectivă, riscul va rămâne dacă nu chiar va crește. În ceea ce privește instrumentul de sprijinire a democrației, auditul uh, este diferit pentru că natura și obiectul acestor uh, acțiuni sunt diferite. Auditul, concluzia generală a auditului intern uh, la care s-a ajuns împreună cu DigiExpol este un punct de plecare foarte bun pentru a ne asigura că cheltu- cheltuielile sunt uh, în regulă și respectă principiile gestiunii sănătoase. Am formulat șase recomandări care ar uh, permite managementului să ajungă la un grad și mai mare de conformitate. Un grant nu trebuie oferit decât dacă este eligibil. Aceste granturi trebuie să respecte principiul transparenței, tratamentul egal și să fie legate de activități de comunicare. Raportul anual se referă și la propriile declarații de asigurare în lumina recomandărilor din anul 2015 care, cere, care cer rec, rec, patru, respectarea patru recomandări. structure and functioning are in accordance with best practice. Deci trebuie să facem un, să ținem cont și de un schimb de bune practici. La secțiunea 5 Uh, avem și concluzia raportului în care se explică cum activitatea din 2014 a fost aliniată cu variatele strategii uh, din planul nostru de acțiune pe trei ani și, nu în ultimul rând, auditul intern confirmă că a fost uh, perfect independent în anul 2014. Independența n-a fost compromisă nicicum. În concluzie, mulțumesc membrilor panelului și secretarul general pentru sprijin și consiliere în 2014. Îmi exprim aprecierea față de cooperarea excelentă pentru cele două exerciții de audit intern uh, din partea tuturor departamentelor de autorizare. Herzlichen Dank für den Bericht. Mulțumim foarte mult pentru acest raport. Raportor este Marcus Piper, care are, bineînțeles, cuvântul. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch an vor Mulțumesc foarte mult antevorbitorilor mei pentru opiniile exprimate. Deci, asta înseamnă că totul este bine toată lumea cooperează exemplar și atunci uh, am putea chiar să declarăm reuniunea închisă, dacă totul merge atât de bine. Însă noi, pe aici, pe acolo, avem ceva de criticat și vă cer uh, uh puțină înțelegere, fiindcă este vorba de bani al contribuabilului care întotdeauna poate fi cheltuit mai bine. În ultimele luni ne-am uh, străduit să identificăm eforturile anumitor direcții generale. Am fost la serviciul de cercetare, am fost la INLO, deci la infrastructură logistică, securitate, la Digi Presidency, la Digi Fins uh, și la alte DG-uri și ne-am făcut o imagine de ansamblu personală și am uh, identificat câteva puncte cheie pe care le-am elaborat, care au fost deja ilustrate, mai ales în ceea ce privește uh, fricțiunile care au existat și um, limitările cu anul electoral în ceea ce privește uh, politica de clădire, politica de uh, cateringul, politica de securitate, bilanțul de mediu. Mă voi referi la aceste câteva subiecte, plus la alte două, trei, voi adresa întrebări, dar nu vă speriați, sunt doar câteva întrebări uh, bine orientate, care, din punctul nostru de vedere, nu au fost clarificate. Și încep cu cateringul. Avem apă pe masă, pe birou. Mulțumesc foarte mult uh, pentru faptul că avem la dispoziție această apă, dar am înțeles că din iulie nu vom mai primi sticle cu apă, pentru că uh, expiră uh, linia bugetară pentru apă în iulie. Și, doamnelor și domnilor, cam așa se continuă cu uh, ciuntirea beneficiilor eurodeputaților. Ne-am tot lăsat, ne-am tot lăsat și acum nu vom mai avea apă din vară. Eu cred că am exagerat. Comisia de bugete a luat câteva măsuri care pur și simplu nu erau necesare și ar trebui să fim perfect conștienți că trebuie să ne creăm o atmosferă de uh, lucru foarte bună. La fel se întâmplă și cu cantinele. Am înțeles că s-a decis să fie eliminate subvențiile. Dar nu se poate găsi un mix, totuși, între o subvenționare și o licitație? Asta ar fi prima mea întrebare. În așa fel încât asistenții, stagiarii noștri să poată să se bucure de un mic dejun uh, sau de un prânz la cantină în continuare. Sau, și apoi, ce se întâmplă dacă din iulie nu vom mai avea apă? Va veni apa de la robinet sau uh, ce alte posibilități uh, întrezăriți? A doua întrebare. E vorba de sistemul de pensii cu sistemul paralel de pensii private care e în picioare și care înregistrează pierderi mari. Am avut, uh, am cerut o evaluare externă și ne-am lăsat consiliați. Pe mine mă interesează starea lucrurilor, dacă a fost uh, dat contractul și cam pe când rezultatele. A treia întrebare se referă la delegații. Eu am înțeles că există câteva inconcordanțe, neconcordanțe. E vorba de faptul că adesea călătoriile sunt uh, lungi și la sfârșit uh, nu poți să stai în orice hotel, dar uh, sunt câteva țări exotice avute în vedere ca destinație și au rezultat la un moment dat niște costuri. De ce eforturi depune administrația pentru a plafona aceste lucruri? Apoi, cu privire la uh, călătorii în general, au fost multe întrebări în ceea ce privește campania electorală și um, călătoriile președintelui. Care sunt mijloacele de transport care ne stau uh, principial la dispoziție pentru a întreprinde aceste călătorii? Apoi, o altă întrebare, traducerea. atât uh, din partea auditului intern, care a făcut evaluarea stării lucrurilor, cât și din alte surse, am uh, impresia că sunt multe potențiale bune aici, la capacitățile de traducere. Eu... Și dacă am putea să uh, interconectăm totul într-o manieră mai inteligentă ca să mărim eficacitatea astfel, pentru că sunt, câteva, sunt câțiva timpi morți pe aici, pe acolo și mi se pare că la planificarea lucrurilor am putea, lucrului am putea face, am putea bunătăți lucrurile în așa fel încât să se corecteze din punct de vedere bugetar sau pur și simplu să utilizăm mai bine ceea ce avem la dispoziție. Iar în ceea ce privește securitatea acum, sunt mereu uluit de diferențele dintre Bruxelles și Strasburg. Și domnule secretar general, vă rog, poate ne spuneți concret ce s-a îmbunătățit și de ce la Bruxelles este atât de greu să obținem îmbunătățiri. Și o altă observație, o constatare personală mm, cu privire la uh, noua acțiune din Plus Lux. Știți că mereu sunt pancarte acolo și mă gândesc, cine e de acord cu ideea asta? Înțeleg că Schulz e președintele nostru, dar uh, asta nu trebuie să fie, acest lucru trebuie să fie afișat mare, pe postere. De unde vin aceste acțiuni cu postere? Și cât costă ele? Și care sunt motivele pentru care trebuie să avem aceste acțiuni? Mă opresc aici. Uh, mă gândesc că au fost destule întrebări critice până acum. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule secretar general. Ok, herzlichen Dank. <clears throat> Äh, zu den Vă mulțumesc. În ceea ce privește întrebările raportorului, este, este adevărat că linia bugetară care permitea finanțarea apei în ultimii trei ani a fost tot redusă în mod constant, însă considerăm că este nevoie să continuăm furnizarea de apă, deci vom uh, găsi mijloacele necesare pentru a continua această uh, linie bugetară, deci vă asigur veți dispune de apă în continuare. În ceea ce privește cantina, în ultimii ani ni s-a cerut de mai multe ori și prin uh, rapoarte de descărcare de gestiune. Cred că raportul din anul 2009 cerea eliminarea totală a, sub, a subvențiilor pentru cantină. Există decizii uh, relevante în acest sens din partea biroului și anume Parlamentul să pună la dispoziție uh, spațiul, însă să nu mai preia riscul uh, financiar pentru uh, conducerea acestei uh, cantine. Deci societatea comercială care se ocupă de cantină primește spațiul din partea noastră, însă și asumă uh, în totalitate costurile legate de uh, cantină. Noul contract va duce la situația în care uh, costurile pentru noi legate de cantină vor scădea cu aproximativ 3 milioane de euro și în contract se stabilește faptul că Există o serie de uh, feluri uh, um, prefer, favorizate, număr, număr de 11, care ar trebui să fie oferite în continuare la aceleași prețuri, ceea ce ar reprezenta o măsură de protecție socială pentru angajații Parlamentului. În ceea ce privește fondul de pensii, toate activitățile pregătitoare pentru efectuarea acestui studiu au fost încheiate, deci eu plec de la premisa că în curând vom putea cere efectuarea acestui studiu. În ceea ce privește acum delegațiile, misiunile. Pe bună dreptate ați uh, afirmat că uh, există câteva locuri într-adevăr exotice care, datorită distanței, aduc cu sine prețuri mai uh, ridicate de regulă este vorba de obligații care ne revin în urma acordurilor interparlamentare și pot să vă trimit uh, cu mare plăcere o listă a documentelor care reprezintă temeiul juridic pentru organizarea acestor uh, misiuni, pentru a vedea dacă este vorba de uh, misiuni care au, pe care trebuie să le organizau sau, sau care au fost decise de birou. În legătură cu călătorile președintelui pe parcursul campaniei electorale, acestea sunt uh, documentate în, uh, în întregime. Au fost adresate, ați adresat deja întrebări la care am oferit deja răspunsuri. În ceea ce privește interpretarea, în domeniul interpretării, în ultimii ani, am efectuat o serie întreagă de reforme Însă eforturile s-au depus până acum mai mult din partea beneficiarilor, adică din partea uh, eurodeputaților. Asta înseamnă că eurodeputații și-au disciplinat comportamentul, ceea ce înseamnă, de fapt, o distribuire mai bună pe parcursul săptămânii a reuniunilor, o folosire mai bună și a reuniunilor care au loc seara însă cred că sunt, este nevoie de măsuri uh, suplimentare. Noi încercăm să asigurăm interpretare în 24 de limbi. Așa ceva nu există nicăieri altundeva pe lume. Chiar și în cadrul ONU, regimul de interpretare se limitează la șase limbi diferite. Deci dacă ne dorim să avem această ofertă completă și trebuie să ne gândim și la posib- o posibilă viitoare extindere a Uniunii European, Europene cu țări din uh, Balcani sau cu uh, situația din Cipru sau din Turcia. Deci dacă dorim să continuăm această abordare, atunci serviciul de interpretare trebuie să fie unul uh, eficace, pentru că altfel nu, nu va mai putea fi păstrat. Deci, pe lângă eforturile depuse în trecut deja de către beneficiari, este evident că avem nevoie și de o aliniere la calendarul Parlamentului. Uh, condițiile de lucru pentru interpreți uh, sunt, au fost adoptate în anul 2015 și de atunci modul de funcționare a Parlamentului European s-a modificat foarte mult. Există reuni, reuniuni tot mai scurte, reuniuni ale coordonatorilor, reuniuni în cadrul unor, unui dialog tripartit ceea ce uh, face să fie nevoie de o flexibilitate mai mare și discutăm uh, toate aceste teme și cu interpreții. Cred că timpul mediu petrecut în cabină de către interpreți, deci este o perioadă medie, ar putea să fie puțin mai mare decât cele 10 ore actuale și uh, prin flexibilitate, cred o flexibilitate mai mare putem ajunge la îmbunătățirea acestei perioade medii. Însă avem nevoie de o echitate mai mare și între interpreți, pentru că timpul petrecut în cabină variază între 6 și 16 ore. Deci, unii poartă o povară mai mare pe umeri, un lucru care mie nu mi se pare a fi echitabil. Există în același timp un sistem de stimulare mm, care nu este cel mai adecvat. Uh, un interpret care învață prea mult, mai multe limbi va lucra mai mult, cel care nu uh, învață mai multe limbi, va lucra mai puțin, uh, va lucra 6, 7, 8 uh, ore. Deci trebuie să găsim uh, sistemul potrivit de încurajare a învățării limbilor străine. Și va trebui să privim din nou care sunt uh, profilurile interpreților pe care dorim să-i uh, angajăm cred că ace- trebuie să aibă com- o combinație de limbi uh, potrivită, pentru că dacă aceste combinații de limbi uh, de care dispun interpreții nu sunt uh, cele de care avem nevoie, atunci mai bine recurgem la uh, freelanceri. Activitatea noastră este una ciclică. Există săptămâni mai încărcate, unele mai puțin încărcate și atunci trebuie să ne asigurăm că uh, avem la dispoziție interpreții uh, de care avem nevoie în momentele în care avem nevoie de ei. În același timp, calitatea serviciilor de interpretare este foarte importantă și din acest punct de vedere există și o serie de dorințe din partea interpreților pe care nu le putem ignora doamna președintă, la începutul acestei reuniuni, a intervenit și a rugat un vorbitor să vorbească mai repede. Pentru calitatea serviciilor de interpretare este important ca, a, să, ca discursurile să nu fie ținute prea rap, rapid. Pentru interpreți este de asemenea important să fie folosită limba maternă, pentru că în momentul în care un vorbitor folosește într-o limbă străină, calitatea este mai proastă. Deci, uh, interpreții vă, ar dori să vă roage să vorbiți mai rar, să vă folosiți uh, propria limbă maternă, pentru că calitatea interpretării uh, va fi mult mai bună. Și ultimul uh, punct la care s-a referit domnul Piper a fost problema securității și care sunt îmbunătățirile înregistrate aici, în ceea, în ceea ce privește în mod special Bruxelles. În Bruxelles am avut de suferit Uh, foarte mulți ani datorită faptului că protecția externă a clădirii Parlamentului nu a fost asigurată de orașul Bruxelles, ceea ce uh, nu se întâmplă aici la Strasburg. În urma atentatelor din ianuarie 2015 din Paris, această situație s-a, uh, s-a modificat, există o protecție Uh, externă a clădirilor noastre din uh, Parlament, care nu este cea optimă, poate fi îmbunătățită, dar ea există. Uh, ați văzut că am început să lucrăm la modificarea accesului în clădiri, am definitivat noua intrare dinspre piața Luxemburg și acum lucrăm la modificarea accesului dinspre strada vieți și luni cu sprijinul uh, vicepreședintelui responsabil pentru acest domeniu, am asigurat biroul că toate accesele, toate intrările în, în, în clădirile Parlamentului din Luxemburg vor fi modificate. Trebuie să protejăm mai bine um, fațadele de sticlă ale clădirii Parlamentului uh, European în plus, nu trebuie să uităm că nu putem exclude faptul că vom deveni uh, victimele unui atentat și este evident că trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru a ne proteja în uh, cazul uh, unei asemenea amenințări. Eu direi de ascultare. Doamna președinte, eu cred că totul a fost spus. Ce v-aș propune acum e să ascultăm pe colegii noștri deputați. Îmi rezerv posibilitatea de a reacționa pe parcursul dezbaterii. Foarte bine. Vă, îi rog pe colegi să se limiteze la, o intervenție de, la câte o intervenție de două minute. Voi fi foarte strictă. În numele socialiștilor dau cuvântul domnului Vaughan. Uh, Domnul președinte, poate că e mai potrivit să ia cuvântul întâi raportorii din umbra. Da, și atunci cine? Domnul Liberațchi. Poftiți, vă rog. Dziękuję bardzo. Uzgodniliśmy z panią Ines Ayala-Sender, że to ja będę pierwszy. Mulțumesc. În cazul de acord cu doamna Ayala Sender că voi lua eu întâi cuvântul și doresc să subliniez că ne-am întâlnit cu domnul Piper de mai multe ori, iar impresia mea e una pozitivă, atât de pozitivă pe cât poate fi. Deci mulțumesc, domnule Piper, pentru cooperare. În al doilea rând. Salut cele pe care le-ați declarat astăzi e un mesaj către administrație. Trebuie să fim mai încrezători. E important și nu e vorba doar de apă, da, aveți dreptate, pot să subscriu la cele spuse de dumneavoastră, dar nu trebuie să ne temem să fim încrezători. Un comentariu general. În ce privește Serviciul de Audit Intern și Curtea de Conturi. Vă rog să vă amintiți că suntem o instituție unică. Nu suntem una dintr-o listă lungă. Trebuie sigur să fim orientați către performanță, dar trebuie să fim și eficace ca Parlament uh, European și nu ca o fabrică ce produce chibrituri. Spun asta deoarece sunt membru al biroului și pot constata cum se petrec lucrurile. Acum, tema securității. Am primit informații potrivit cărora răspunsul din partea administrației uh, e unul adecvat, dar aud și plângeri din partea eurodeputaților care doresc să se asigure că copiii noștri uh, de la creșă sau cantina sunt locuri sigure. Aceste lucruri, sigur că se traduc prin cheltuieli. Proiectele uh, sunt în implementare, renovarea intrărilor, sticla antiglonț, așa încât uh, atunci când luăm masa la cantină, indiferent la ce etaj ne aflăm, suntem protejați. În general, putem spune că situația s-a ameliorat în ce privește eficacitatea. Domnule secretar general. One more minute. Încă un minut, spune domnul Liberațchi. Thank you very much. I will remember forever that. Mulțumesc, am să-mi amintesc întotdeauna de această favoare. Sprawa gości, wizytorsów. Oczywiście tu jest problem, że i musimy... Apoi, ă, pentru vizitatori, e problematică ă, noțiunea de securitate. Trebuie să putem continua să invităm oameni în dar pentru un moment. Nu există alternativă ă, pentru sistemul curent. Dacă dorim să avem invitați externi, trebuie să avem și un regulament financiar adecvat. Apoi, birocrația excesivă în special începând cu 1 ianuarie. Vă rog să vorbiți cu cei care lucrează cu asistenți locali. Un singur administrator care trebuie să se ocupe de teancuri și teancuri de mormane, de hârtie și dosare. Nu vorbim aici doar de bugetul 2014, e o problemă curentă. Dar, într-adevăr, suntem înecați uh, de documente, de aplicații, birocrația care devine tot mai greoaie. Cu toate acestea, există și ameliorări și e valabil și pentru 2014. Ja, herzlichen Dank, ich werde versuchen. Mulțumesc, voi încerca să fiu și eu succint. În primul rând, suntem de acord în ceea ce privește cantina și situația generală a securității. La ultimul punct pe care l-ați abordat cu privire la asistenții locali, se spune, pe de o parte, că noile documente sunt birocrație, dar din întrebările de astăzi vă dați seama că, de fapt, prin acele hârtii e vorba de o contribuție importantă la transparență. Deci noi trebuie să fim mai transparenți, să punem la dispoziție mai multe documente, să existe mai, un mai mare control, dar pe de altă parte, din perspectiva altor eurodeputați, acest lucru înseamnă o împovărare cu birocrație. Vreau să vă spun că aici ținem cont exclusiv de dorințele Comisiei Cont. Mulțumesc. Două minute, domnul Ștehovski. <clears throat> Vașini, uh, vașini, pane generalni... Uh. Mulțumesc, domnule secretar general. Eu cred că eu o să fiu critic, vă rog frumos însă să țineți cont că eu știu că avem o bună relație și că vom continua această bună relație. Ați spus că ați controlat situația birourilor. Controlați și birourile din statele membre și felul în care funcționează acestea. Controlați și felul în care se întreprinde și acolo activitatea Parlamentului European și uh, sunteți mulțumit de aceasta? E prima mea întrebare. Eu unul nu sunt mulțumit. Și a doua întrebare. Ați vorbit despre productivitate. Sunteți de acord cu mine că productivitatea trebuie măsurată nu doar în termeni cantitativi? Ați menționat interpreții. Sunt un de, interpreți cu șapte ore de lucru, alții 16-17. Pentru mine nu este relevant acest lucru. Eu uh, mă gândesc la interpreți uh, și judec dacă sunt buni sau nu. În rest, pe mine nu mă interesează dacă cineva lucrează 18 ore sau nu. Dacă cineva lucrează 18 ore, atunci asta înseamnă că munca lui nu va fi de o bună calitate. Și ce înseamnă măsurarea productivității uh, interpreților? Măsurați atunci productivitate și productivitatea forțelor administrative? Și mai vreau să vă întreb, cum arată situația cu controlul anumitor funcționari? Eu n-am mai văzut așa o aroganță în nicio altă instituție și să știți că am lucrat pentru multe parlamente și multe guverne. Și uneori pur și simplu sunt dat pe spate de ce își permit uh, acești um, uh, funcționari și ce caută ei în Parlamentul European. Și apoi mă interesează opinia dumneavoastră în ceea ce privește uh, acorda, în ceea ce privește contractele temporare din Parlament. Sunt contracte care expiră în decembrie. Dacă suntem mulțumiți însă, de ce nu se prelungește contractul respectiv? Deci, de ce lăsăm funcționari care într-o vreme uh, dificilă um, de izbeliște? Vă mulțumesc. Gut, uh, herzlichen Dank. Mulțumesc. Mă gândesc că vă referiți la birourile externe. Am înțeles birouri, dar mi-am dat seama că e vorba de birourile externe. Eu cred că se face treabă bună, dar cred și că trebuie să ne gândim de ce vrem noi să obținem pe termen mediu și lung prin intermediul acestor birouri. Pentru că sunt foarte multe activități și toate sunt încadrate cumva la comunicare, dar eu cred că vrem să clarificăm uh, ideea de cu cine vrem să comunicăm, pentru că avem, uh, uh, de exemplu, birouri externe cel mai mari cu 12-13 angajați. Nu mă pot aștepta însă să comunic cu întregul stat membru, deci de fapt cu cine vrem să comunicăm și de aceea Mă gândesc că mini par, acel mini-parlamentarium din Berlin este un proiect pilot uh, interesant și dacă funcționează, atunci înseamnă că vom fi găsit un instrument care să poate informa 100.000-150.000 de cetățeni despre Parlamentul European. Iată ce ar însemna uh, o comunicare eficientă și distribuirea de informație uh, cu o investiție unică. Adică, dacă experimentul de la Berlin funcționează, atunci m-aș gândi că e un bun răspuns la întrebarea cum reușim să comunicăm în masă în statele membre. Dar întrebarea a doua este Um, ce se întâmplă cu um, efectul de multiplicare, cu legăturile cu asociații, cu asociații de presă, cu parlamentele naționale. Când mă gândesc la birourile externe, mă gândesc că odată ce sunt eliberate de această povară a comunicării generale, pot să se uh, axeze pe elemente nucleu. Dar pentru asta biroul ar trebui să descrie, să redescrie sarcinile birourilor externe, obiectivul acestora. Sunt pentru. A doua întrebare. Dacă putem măsura munca. Este o întrebare interesantă aici uh, și în chestionarul dumneavoastră, pentru că suntem întrebați uh, dacă din punct de vedere financiar, din punctul de vedere al regulamentului financiar, suntem obligați să măsurăm performanța. Deci, avem un regulament financiar și acesta ne obligă să facem măsurători în fiecare domeniu cu privire, în fiecare domeniu cu privire la rezultat. Întrebarea dacă vrem sau nu, până la urmă, regulamentul financiar nu ne oferă altă opțiune. Dar această măsurare nu poate fi doar cantitativă și aveți dreptate. Dacă cineva stă în cabină prea mult timp, atunci prestația va fi mai proastă, probabil. Deci nu putem să ne preocupăm doar de cantitate, ci trebuie să ne pese și de calitate. Dar uh, când se pune întrebarea timpului în cabină, într-adevăr, trebuie să ne dăm seama cine, în baza combinației sale lingvistice, e de uh, trimis la muncă unde. Asta este întrebarea importantă, pentru că dacă recrutăm combinațiile false de limbi, atunci, până la urmă, interpreții nu sunt folosibili. Deci uh, avem din partea lor disponibilitatea de a învăța limbi, dar avem nevoie de limbile corecte care uh, mai târziu să fie puse la, în serviciul eurodeputaților. Și cu privire la contracte, eu, uh, unul, mereu susțin că cel mai bine este că atunci când dai un contract temporar, acesta să fie prelungit pe perioada maximă posibilă, adică de șase ani. Și, în esență, eu sunt pentru a parcurge toată acea perioadă maximă, în așa fel încât să um, avem uh, o această bună relație de continuitate. Ar fi însă bine să explici oamenilor tăi că uh, Uh, la angajați uh, există un cost mediu și de 500 de euro per interpret. În fine, era doar un comentariu. Urmează domnul Gerbrandi. Dank u wel, uh, voorzitter. En uh, dank u, uh, eh, secretaris-generaal. Domnul președinte, doresc să-i mulțumesc secretarului general și reprezentanților biroului, precum și raportorul nostru, domnul Piper. Trei întrebări simple din partea mea și prima. Domnule secretar general, atunci când v-ați întâlnit prima dată cu biroul pentru a evoca viitorul bugetului Parlamentului, punctul 1 de pe ordinea de zi era unde putem face economii. Și constat că pe primele perspective pentru 2017 se vorbește de o creștere de 3,9%. Mă întreb care sunt intențiile vis-a-vis -vis de uh, această prezentare a previziunilor de buget. Ce s-a întâmplat între timp de la acea ședință pe care am invocat-o. Apoi, există un acord interinstituțional și o reducere de 5% a uh, personalului. Invocați vreo 200 uh, și ceva de posturi în răspunsul dumneavoastră scris. Dar ne puteți poate uh, explica? Ne puteți spune oare cum putem explica noi acasă la noi? Cum putem explica în țările de jos? Cum noi, în calitate de eurodeputați, am, uh, avem indemnizații cu 1500 de euro mai mari avem 300 de posturi suplimentare, recrutăm și se evocă și cele 281 de posturi care vor fi uh, tăiate sau blocate. Există motive suficiente pentru a explica de ce nu respectăm acest acord interinstituțional și poate nu din punct de vedere juridic, dar din punct de vedere politic puteți spune cum să explic eu această situație alegătorilor mei. Mi se pare ceva foarte delicat. Și în fine, o întrebare în ce privește indemnizațiile în aprilie 2015. Am adoptat în plenar o rezoluție care făcea apel la transparență și reguli mai clare. În octombrie, anul trecut, în, aceeași, în această comisie, domnul Vele ne-a vorbit de post, 75 de posturi suplimentare pentru a garanta controlul și acum se ruște un control strict. Secretarul general ne spune că toate acestea sunt posibile. Domnul De Jong și cu eu însumi am adresat o scrisoare de secretarul general deja uh, pe această temă, evocând felul în care putem avea în vedere o introducere a acestui sistem. Dar n-am primit încă un răspuns precis. Sistemul încă nu a intrat în vigoare, nu se aplică încă. Cum vom controla mai strict aceste indemnizații și dacă nu există, cum ne puteți explica? Gut, uh, herzlichen Dank. Vă mulțumesc pentru cele trei întrebări. În primul rând, în ceea ce privește bugetul Parlamentului, um, proiectul de buget parlamentar este disponibil și uh, în propunerea de buget prevede ca bugetul general să crească cu 1,7%. În plus, facem și propuneri de investiții în domeniul securității. În ultimul an, Comisia pentru Bugete a convenit ca aceste investiții în securitate să fie separate, să nu facă parte din bugetul general, mai ales dacă ne dorim ca foarte rapid toate intrările din clădirile Parlamentului să respecte acele standarde de securitate, să avem o mai bună protecție a fațadei de glasă, a, de, a fațadei de sticlă, a cantinei și a întregii clădiri, uh, va trebui să operăm cheltuielile necesare. În plus, prin decizia Consiliului, există necesitatea de a alergi regimul lingvistic prin includerea limbii irlandeze, ceea ce va spori cheltuielile cu interpretarea. Apoi, întrebarea dumneavoastră referitoare la CFM. Într-adevăr, administrația uh, economisește 5% din personal, economisiri uh, diseminate pe mai mulți ani și între diferitele direcții generale, plenara Parlamentului European a decis ca grupurile, ca personalul care lucrează pentru grupurile politice să fie exceptat de la această decizie. Deci există o decizie a plenarei care cere reducerea posturilor cu 5% din administrație cu o derogare prevăzută uh, pentru personalul care lucrează pentru grupurile politice. Uh, dacă mi-aduc eu bine aminte, este o decizie sprijinită atât de membrii Comisiei pentru Bugete, cât și de membrii Comisiei pentru Control Bugetar. Deci este o decizie pe care trebuie să o respectăm. În ceea ce privește indemnizația mm, mm, suplimentară pentru activitățile de secretariat, a fost decisă o sporire a acesteia cu 1500 de euro. Este singura sporire a acestei indemnizații pe această, în acest mandat legislativ. Și dacă ne gândim că această mărire se întinde pe 5 ani, ea reprezintă o creștere de aproximativ 1% anual. Desigur, și salariile angajaților trebuie să fie aliniate și nu mi se pare că a fost vorba de o mărire exagerată, este vorba de o decizie politică luată de birou în urma unor dezbateri extinse. Acum, în legătură cu întrebarea acestor uh, eșantioane uh, de controle, după vă aduceți aminte din nou că decizia plenarei fusese ca toate, ca toate aceste măsuri să fie neutre din punctul de vedere al costurilor. Pe de-o parte, ar trebui să, trebuie să recurgem la controle care să nu aducă niciun cost și uh, am ajuns la concluzia în, ultim, în ultimul exercițiu bugetar că acest sistem nu, nu poate funcționa. Dacă avem nevoie de mai, dacă ne dorim mai multe controle, uh, trebuie să angajăm între 40 și 75 de noi, uh, um, de noi angajați și Direcția Generală uh, FINS poate lua o asemenea decizie dacă consideră că ea este necesară. Mulțumesc. În numele CR are cuvântul domnul Vistisen. Încerc să distribui timpul, domnul Cernescu. Am trei întrebări concrete. Prima, în ce privește Europarl TV, în declarația dumneavoastră spuneți că ați avut studii externe care arătau că videoproducția trebuie să continue. Puteți să ne dați detalii și ne puteți trimite cifrele aferente? A doua întrebare se referă la codul de conduită al eurodeputaților, care a fost evaluat pe 9 martie în ședința de birou. Ne puteți da detalii despre această evaluare a codului de conduită și să ne trimite și nouă? Și Ultima mea întrebare se referă la notele biroului. În principiu, ni s-a spus că acestea sunt documente interne, dar uh, constatăm adesea că ele ajung în mâinile personalului. Puteți să ne spuneți uh, ce s-a făcut pentru a asigura confidențialitatea reală a acestor documente? Domnul Cianeschi, acum. Dziękuję bardzo przede wszystkim panu posłowi sprawozdawcy. No, mulțumesc. Mulțumesc domnului Pipa, raportorul nostru, pentru un raport excelent. O treabă bine făcută. Un exemplu de cooperare bună și eficace în Parlament. Politica e o muncă de echipă și am împărțit întrebările între noi. Doream să mai adaug doar două lucruri față de cele spuse domnul Thyssen. Sunt de acord că anumite costuri, limitări de costuri, uneori capătă o dimensiune de-a dreptul grotescă. Și sunt lucruri care Eh, nu duc la nimic bun, nu sporesc eh, prestigiul Parlamentului. Poate e o problemă tehnică, dar e ceva ce eu nu înțeleg. Iată deci întrebarea mea. De ce am primit o scrisoare potrivit cărea, printre canalele TV pe care le putem urmări în încăperile noastre, există o serie de canale pe care nu le mai putem accesa. Mulțumesc! Mulțumesc pentru respectarea timpului de lucru. Domnule secretar general, vă rog. Okay. Uh, zur ersten Frage, uh, Bine, în ceea ce privește Europarul TV, prima dumneavoastră întrebare. Vă punem la dispoziție documentul fără probleme. Nouă ni se pare că evoluția Europal TV este pozitivă, dar poartă, poate numele greșit, pentru că nu este um, decât o ofertă video, ceea ce astăzi este foarte obișnuit, deci nu televiziune per se. Ceea ce este foarte bine e faptul că numărul persoanelor care se uită la aceste filmulețe ia amploare, iar costurile de producție sunt, iau, um, scad, mă scuzați. Deci, uh, această relație este foarte bună. De câțiva ani de zile mergem într-o direcție foarte bună și, după cum v-am spus, uh, vă oferim documentul cu mare drag. În ceea ce vește a doua uh, întrebare, uh, interpretarea a fost atât de rapidă încât eu de data asta n-am înțeles. O să-i uh, rog să vorbească mai rar, poate din cauza că a vorbit atât de repede uh, vorbitorul. Oricum, uh, poate reușim să clarificăm bilateral. Am înțeles că vreți un document și foarte bine, vi-l punem la dispoziție. A treia întrebare era vorba despre documentele interne ale biroului și cum uh, facem ca acestea să nu ajungă pe undeva uh, pe afară, ne străduim ca documentele interne să rămână în plan intern, însă dacă avem o reuniune a biroului care nu este cu ușile închise, oricum în sală sunt vreo sută de persoane. Deci, uh, gradul de participare este mare, cercul participanților este mare și până la urmă nu avem cum să ne asigurăm că nu e publicat vreun document. Însă avem și reuniuni cu ușile închise și de, în acel moment participă doar, chiar, doar membrii biroului. Și dacă vreți să reluați cea de-a doua întrebare sau dacă vreți să o transmiteți uh, colaboratoarei mele, atunci vă voi oferi un răspuns în scris. Domnule Cernețchi, să-mi spuneți, vă rog, cine a scris ce scrisoare când și noi vă oferim un răspuns în scris. Apropo răspunsuri în scris, mai sunt uh, șapte vorbitori, deci e clar că va trebui să răspundem și în scris. Domnul De Jong de la GUE, două minute. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte am avut ocazia să vă spun și data trecută, aș dori să evoc o serie de teme mai degrabă delicate. Documentele biroului, da, e adevărat, uneori constatăm că putem consulta astfel de note și adesea răspunsurile sunt sensibile, dificile. E greu de spus foarte clar ce se întâmplă, în special în dezbaterile între Parlament și Consiliu. Uh, și Consiliul transmite documente confidențiale? Poate că da, poate ar trebui făcut o clasificare mai strictă a documentelor și a gradurilor de confidențialitate. În orice caz, Parlamentul trebuie să fie foarte limpede atunci când e vorba de uh, documente adoptate de birou, în special fără dezbatere. În al doilea rând, codul de conduită. Am văzut ce se întâmplă, am putut vedea că adesea există interese și e greu de făcut pași în urmă. Publicitatea jurul Parlamentului devine negativă. Iată de ce aș insista să existe un sistem care să permită evitarea distorsiunilor și în acest context intervine și problema uh, sitului web al Parlamentului. Poate că ar trebui să dăm posibilitatea tuturor celor care intervin activ, care sunt contactele pe care le au uh, lobiștii, uh, jurnaliștii, așa încât să avem și toate informațiile necesare. Cred că e o informație pe care merită să o primim. Domnul Gerbrandi a invocat indemnizațiile. Regret să trebuiască să constat că astăzi uh, nu am primit încă un răspuns în ce privește estimările de costuri, în ce privește aceste um, uh, audituri prin eșantioane. Uh, nu știm cât va costa un astfel de sistem aleatoriu de control. Și, e adevărat, uh, avem preocupări în ce privește serviciile lingvistice. Avem aceste tabele cu cifre și uh, noi constatăm uh, zi de zi că în anumite limbi, în special cele minoritare, uh, nu avem întotdeauna interpretarea pe care ne-o dorim, tocmai pentru că nu există rezerve. Întrebările sunt pertinente și aș vrea să știu ce va face secretarul general pentru a îndepărta toate aceste preocupări. Ja, herzlichen Dank. Um... Mulțumesc foarte mult. Mi-ați uh, adresat, domnule De Jong, per total patru întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește accesul la documentele biroului, um, am spus foarte clar că ordinea de zi și um, procesul verbal sunt documente publice, celelalte documente a priori nu. Există și aici valori diferite. Un, pe de o parte se spune de ce documentele acestea devin publice, noastră ne spuneți că trebuie să fim deschiși, deci din punct de vedere politic valorile sunt foarte diferite. Cu privire la codul de, codul de conduită, noastră ați participat foarte activ la aceste lucrări pe vremea președintelui Buzek și mi se pare că um, s-a obținut un cod de conduită foarte ambițios care s-a bucurat de un sprijin transpartinic, a fost și adoptat în consecință, dar asta nu înseamnă că nu e loc de mai bine. Și în întrebări era stipulată și posibilitatea de a oferi facilitățile tehnice necesare pe pagina de internet în așa fel încât să se poată documenta raportorii, e corect și cred că din punct de vedere tehnic putem să creăm aceste precondiții și trebuie, bineînțeles, pe sistem de voluntariat. Și apoi, în ceea ce privește interpreții, cu micile limbi, micile limbi care vor fi în orice caz protejate, la fel și delegațiile mai mici, în orice caz, există o reprezentare minimă. Ați spus că există neliniște în rândul interpreților și este adevărat, pentru că e nevoie de schimbare. Și de fiecare dată când vine schimbare, apare și neliniștea. Dar schimbările sunt necesare pentru ca, pe termen lung, cu mai multe state membre, să oferim interpretare în toate limbile la un preț decent și într-o manieră eficientă. Noi acum purtăm discuții ca să vedem de ce schimbări este nevoie. Însă este foarte clar că avem nevoie de schimbare, este un lucru fără nicio controversă, iar condițiile de lucru care sunt din anul 2005 sunt pur și simplu depășite, deoarece calendarul reuniunilor și stilul nostru de lucru s-a schimbat radical. Deci, avem nevoie de schimbare, vom uh, discuta cu răbdare despre această schimbare, dar avem nevoie de îmbunătățire în acest domeniu. Vă mulțumesc.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 Eu uh, o să dau curs rugăminții dumneavoastră și voi vorbi maghiară. Prima întrebare se referă la asistenți, mai precis asistenții locali. De la 1 ianuarie regulile sunt mai stricte și sper că au rezultat îmbunătățiri. Dar în continuare, sunt foarte multe dezechilibre. Sunt eurodeputați, vreo 20 de eurodeputați, de exemplu, care nu au asistenți la Bruxelles. Cum pot aceștia să lucreze așa? Pentru că sunt alți eurodeputați care au mai bine de 10 asistenți locali. Și apare acest dezechilibru, el persistă, poate nu în aceeași măsură, dar îl cunoașteți și ce faceți ca să-l uh, corectați? În al doilea rând, e vorba de această indemnizație de costuri generale. Mai mulți colegi s-au referit la ea. Ei bine, întrebarea mea, de fapt, nu se referă la exercițiile de control pe care vreți să le întreprindeți sau la costurile care rezultă în urma acestor controle. De fapt, nu e vorba de control, e vorba de transparență. Și pentru transparență nu avem nevoie de atâția angajați. Asta nu impune atâtea costuri. Pentru a transparentiza totul nu e nevoie de atâtea costuri. A treia întrebare se referă la acel uh, offsetting al dioxidului de carbon. Parlamentul are un program pentru CO2 offsetting și există niște standarde Uh, prescrise pentru acest proiect, dar uh, mi se pare că nu avem un cadru exhaustiv pentru a implementa acest proiect. Prin urmare, de ce sume adiționale este nevoie pentru a introduce uh, offsetting-ul? Și apoi e vorba de protejarea avertizorilor de integritate, whistleblowers. e vorba de niște reguli care nu-i protejează suficient pe asistenții locali. Nu există o protecție a acestora, nu, cel puțin o protecție suficientă. Regulile nu sunt satisfăcătoare. Sunt avute în vedere anumite îmbunătățiri vor fi noile reglementări pregătite mai bine? Pe 6 ianuarie am fost informați cu privire la noile reguli în ceea ce privește avertizorii de integritate. Eu cred însă că e loc de mai bine. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule secretar general. Da, herzlichen Dank. Vă mulțumesc, domnule Iavor. Ați vorbit în limba maghiară. În urmă cu câțiva ani am participat la o reuniune a coordonatorilor în uh, Comisia pentru Buget și uh, prezența interpreților maghiari în uh, reuniunea uh, respectivă uh, reprezentase o problemă, pentru că raportorul maghiar a considerat că sunt irosiți, irosiți banii contribuabililor. Deci mă bucură că faptul că dumneavoastră aveți o atitudine diferită. Acum, în ceea ce privește asistenții, aveți dreptate. Um, din punctul meu de vedere, este o problemă dacă unii uh, eurodeputați nu au niciun asistent în Bruxelles. Drept urmare, biroul a decis ca 25% din fonduri din, acest, uh, din această linie bugetară pot fi uh, folosite doar pentru asistenți locali, fie la Bruxelles, fie la Strasburg. Asta înseamnă că nu mai este posibil ca eurodeputații să-și uh, cheltuie uh, toate fondurile de care dispun la ea acasă, ci doar 25%. În al doilea rând, v-ați referit la un alt punct care a fost discutat în mod, mod extins în uh, birou, chiar dacă au existat, au existat opinie divergentă. Numărul asistenților locali, dacă există exagerări sau nu. Biroul a ajuns la concluzia că valorile orientative informale care au existat până acum pentru remunerarea asistenților locali, mai ales în statele membre unde uh, nivelul salariilor este foarte redus, ar fi putut contribui la această evoluție, la această situație. Și mă gândesc la exemplul României și Poloniei, pentru că nu, se, nu era permisă plata unor salarii corespunzătoare uh, pentru oameni bine pregătiți. Ca urmare, biroul a luat uh, două decizii, a uh, fixat uh, din noile plafoane maxime și acest, aceste plafoane au fost au devenit obligatorii. Înainte erau doar niște valori orientative, acum au devenit trebuie să fie respectate, sunt obligatorii. Rămâne de văzut dacă aceste decizii uh, vor duce la modificarea politicii de recrutare în uh, unele state membre. Ați revenit la indemnizația generală. Este un punct discutat în mod regulat în uh, birou și și în legătură cu acesta există opinii foarte diferite um, Regulile actuale reflectă opinia majoritară din birou în ceea ce privește com- compensarea emisiilor de dioxid de carbon. Um, biroul a decis ca toate emisiile de dioxid de carbon să fie compensate, emisiile cauzate de activitatea Parlamentului European. Uh, ați întrebat dacă dispunem de fonduri suficiente în acest sens. Totul depinde de evoluția prețurilor, pentru că știți că am asistat la o prăbușire a prețurilor și în acest moment eu plec de la premisa că nu vom avea nicio problemă bugetară cu uh, aceste activități de compensare a emisiilor de dioxid de carbon. Până acum Uh, este vorba de o sumă de 250.000 de euro care ne-ar permite să compensăm în totalitate aceste emisii, însă totul de, depinde de evoluția vi- viitoare a prețurilor. Dacă vom ajunge la concluzia că nu, uh, nu sunt fonduri suficiente pentru a asigura această compensare totală, va trebui să revenim asupra acestui punct și să discutăm aspectele care țin de buget. O altă întrebare s-a referit la avertizorii de integritate. La fel ca și în alte domenii, deja de mult timp încercăm din răsputeri să găsim o reglementare comună între diferitele instituții, pentru că nu este cea mai fericită situație dacă Comisia are un, un cadru de reglementare, Consiliul un altul și Parlamentul European un, un alt cadru total diferit. Am uh, depus eforturi deja de mai mult uh, timp și în cele din urmă, în decembrie anul 2015, am, am ajuns la concluzia că nu este posibil să găsim un cadru de reglementare comun între cele trei instituții. Drept urmare, am decis, tocmai pentru că avem nevoie de un cadru de reglementare propriu, să luăm uh, de- deci, o decizie, uh, o decizie proprie care să reglementeze situația avertizorilor de integritate în Parlamentul European. Există un, o, o problemă pentru uh, asistenți. Pentru alți uh, angajați uh, din Parlamentul European, în, într-un asemenea caz, este posibil să îi mutăm la o altă direct, pe un alt post. În cazul asistenților, acea, această mutare nu este posibil pentru că nu putem uh, transfera un asistent al unui eurodeputat la un alt eurodeputat sau nu îl putem transfera pe un post din uh, administrație. Este o problemă pe care nu o putem rezolva în acest moment. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Alți șapte colegi doresc să mai ia cuvântul, deci vă rog să respectați să uh, respectați, să respectați un minut și o să dau cuvântul acum tuturor celor șapte colegi unul după altul. Doamna Lopez, un minut. O vez preguntare. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să pun o întrebare nouă. Domnul Vele, începește serviciul de interpretare și obiectivul de sporire a productivității? Pot să înțeleg necesitatea unor economii bugetare, dar mă neliniștește calitatea. Uh, sunteți în negocieri cu reprezentanții interpreților și cred că va trebui să așteptăm rezultatul acestor negocieri. Vorbiți de a spori numărul de ore petrecute în cabină, de sporirea productivității, dar ce înseamnă asta? Implică oare o reducere a numărului de interpreți pe cabină? o reducere a numărului de cabine disponibile pentru interpretare în săptămânile de muncă parlamentară și, în plus, o altă întrebare. Evocați uh, o posibilă absență într-o anumită zi. Ce se va întâmpla atunci? Cabina va fi închisă? Mulțumesc. Doamna Aia Sender, acum un minut. Mulțumesc. Aș fi dorit să evoc economiile. Și când vorbim de economii, știm că există multe ședințe care se suprapun. Domnul Vilan trebuia să fie aici, dar e în altă ședință și eu aveam o altă în paralel. La un moment sau altul trebuie să găsim un echilibru. Pe de o parte economisire și pe de altă parte faptul că nu putem fi în mai multe locuri deodată. În ce privește serviciile de interpretare, sunt de acord cu cele tocmai spuse de colega mea. Aș vrea să știu care e repartizarea interpretării între uh, administrație și uh, interpreți. E adevărat că deseori avem cabine goale, cabine care se închid. Uh, ce se întâmplă cu birourile? Sigur, ele sunt în uh, clădirile noastre, dar ce se întâmplă cu cele care sunt în clădiri? Ce nu ne aparțin? Există o chirie? Uh, Apoi, uh, întrebarea 90. Noul cadru strategic și noul mediu de lucru. Uh, mărturisesc că răspunsurile ce mi s-au oferit mi se par greu de înțeles. E o glumă aici, se vorbește de uh, ședințe care costă mai puțin de 1000 de euro pe participant. Eu vreau niște facturi, niște facturi clare, pentru că nu înțeleg despre ce e vorba aici. Ačiū germa pirmininkė. turiu keletą klausimų. Tai pirmiausia. Mulțumesc. Am și eu câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește evaluarea activității noastre a eurodeputaților în Parlamentul European, știți care este situația pentru jurnaliști sursa primordială este acea agenție de rating uh, organizată de uh, Vote Watch Europe, o, o organizație care a fost finanțată uh, inclusiv din bugetul pe anul 2013 de Parlamentul European. Uh, și aș dori să vă întreb dacă nu considerați uh, ca, nu considerați ca Parlamentul European ar trebui să uh, colaboreze și mai strâns cu asemenea organizații uh, pentru a explica relevanța datelor statistice. În ceea ce privește serviciile de restaurație în Parlamentul European, calitatea alimentelor, um, toți cei care lucrează în Parlamentul European trebuie să se hrănească și aș dori să știu care este cantitatea alimentelor care este aruncată. Nu se poate reduce cumva această cantitate. Uh, președinta întrerupe vorbitorul. Are cuvântul acum doamna Șulin pentru un minut. Hvala za besedo, predsedujoča. Najprej se bom dotaknila področja javnih naročil in o tej eh, napaki, ki se je pojavila, o katero ste omenjali. Achizițiile publice sunt eh, tema pe care aș vrea să adresez eu niște eh, întrebări. Care e rata de eroare și cum evaluați această rată de eroare în ce privește achizițiile publice? Cine e responsabil? Investigați această situație? Ați mai menționat la to, naprimer, tisti, ki Faptul că vor spori controlele. Noi toți cei care lucrăm în domeniul bugetar suntem și membri ai Comisiei Cont și, așa cum s-a spus, anumite ședințe sunt paralele. Apoi, în ce privește securitatea, cum au crescut costurile la capitolul interpretare? Nu sunt de acord că nu există un impact asupra deputaților. Bunoare la Comisia TRAN nu mai pot beneficia de interpretare în limba slovenă. Există și alte ședințe în care limba slovenă nu e disponibilă. Aș vrea să știu când, când veți furniza absolut toate limbile solicitate. Următorul este domnul Manca. Ďakujem, pani predsednička, aj za pozvanie. Som členom rozpočtového výboru. Doamnă președinte, mulțumesc. Mulțumesc și pentru invitație. Sunt membru al Comisiei pentru Bugete. Fac acest lucru de 12 ani deja și am putut vedea că sunt unele schimbări, dar anumite lucruri totuși rămân neschimbate. Nu am primit bunoară uh, uh, raportul în, uh, în bugete într o singură limbă și acum se întâmplă adesea ca rapoartele să ne permă într-o singură limbă atunci când e vorba de documente foarte importante și acest lucru pare să devină o practică curentă. În decembrie, într-o anumită săptămână, opt cabine au fost închise, așa cum și colegii mei au spus, uh, Eh, nu vom scăpa de această problemă și trebuie să găsim soluții. Stresul e uriaș și dacă nu sunt suficiente resurse, nu vom putea acoperi nevoile. Prioritatea noastră rămâne munca noastră legislativă. Interpreții, potrivit statisticilor, eh, lucrează 10,7 ore pe săptămână, dar asta e doar o medie și nu include doar interpretarea. Poate că interpretarea acoperă doar o treime din munca lor, deci ar trebui să ținem seama de uh, concedii, concedii de boală și așa mai departe. Uh, uh, Mulțumesc. Am să mă limitez la o singură întrebare. Vorbeați de economii și investiții. Toată lumea spune că e nevoie de economie. Ați explicat unele din modalitățile de a obține astfel de economii. Și dacă e să ne uităm la săptămâna noastră de lucru, observăm că există mult mai multe săptămâni verzi. Poate ne spuneți care sunt economiile uh, previzionate din cauza sporirii numărului de săptămâni verzi. Apoi, uh, există o posibilitate de a reinvesti acei bani în special în eficientizarea muncii deputaților. Mă gândesc la iPad-urile care au fost oferite la sporirea spațiului pentru birouri, uh, Poate că există și alte propuneri, alte idei uh, și care ar putea ameliora eficacitatea activității deputaților. Mulțumesc! Din colegul Stas. Mulțumesc că mai am pe domnul Stas pe listă sau nu. M-am pus oricum și eu pe lista vorbitorilor. Trei întrebări. Vă încurajez uh, ca la interpretare să mergeți pe eficientă, eficiență, că, pentru că mai pot fi făcute multe. Uh, am fost, au, E vorba de mm, angajarea mm, funcționarilor temporari eh, la o vârstă înaintată, 24 de posturi eh, pentru oameni de peste 60 de ani. Vom suporta costurile de pensie pentru aceste persoane și este halucinant. Apoi, eh, e vorba de creșterea posturilor directorilor cu 6,8%, și 4,7% uh, în alt domeniu. Eu știu exact care este situația și la interpret și o întrebare cu privire la partidele politice. Am văzut că la socialiști există 30 de posturi, la alte, de 13 la verzi 15 și ECR-ul are 4 posturi, chit că au cam același număr de reuniuni și atunci întrebarea este cine lucrează la ECR? cine întreprinde această activitate și puteți să ne garantați că acolo nu, e, nu se implică uh, partidele naționale, membrii care să profite pur și simplu de organizarea acestor lucruri. Mulțumesc pentru un răspuns. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, doamna Lope Fontanie, cu privire la interpreți. nu e vorba de înrăutățirea calității, ci vrem să o îmbunătățim. Și tocmai de aia trebuie să echilibrăm toate lucrurile și de aceea am uh, și spus că trebuie să se vorbească rar și în limba maternă. Iată, lucruri esențiale care duc la o calitate proastă și care îi nebunesc, practic, pe interpreți. Pentru că, ă, dincolo de 120 de cuvinte pe minut, nu mai e interpretabil. Sunt eurodeputați care rostesc 180 de cuvinte pe minut și atunci nimeni nu mai înțelege. Și ce vrem noi în principiu? Vrem să organizăm mai eficient acest serviciu în așa fel încât prestația pentru eurodeputat să fie menținută, adică să organizăm serviciul în așa fel încât interpreții să fie acolo în momentul în care eurodeputații au nevoie de ei. Vrem să organizăm asta cu funcționari, cu uh, angajați permanenți, pentru că noi credem că ei cunosc mai bine instituția, deja de decenii la rând, și uh, în același timp să uh, asigurăm un regim lingvistic cu 24 de limbi și în creștere, dar dacă nu e eficient, acest serviciu nu va funcționa. De aceea, în lunile ce vor urma, vom discuta deschis despre asta. De fapt, întrebarea este cum obținem mai multă performanță și nu cum reducem performanța, deci cum primim mai multă Ați spus, ce se întâmplă dacă sunt doi interpreți într-o cabină? Se închide automat acea cabină? La începutul acestui an, în ianuarie, o săptămână întreagă mi-am petrecut-o cu toți interpreții și am purtat discuții individuale. N-au fost 300 de reuniuni, ci 8 cu câte 35 de interpreți și o plângere clară din partea interpreților a fost că se închid cabine. Trebuie să se închidă uneori cabine, chit că ar fi în măsură să presteze în baza combinațiilor lingvistice și că adesea se întâmplă ca într-o reuniune să trebuie, să, într-o reuniune să fie închisă o cabină pentru că ei sunt uh, necesari în altă parte, la o altă reuniune. Deci dacă există acoperirea lingvistică necesară, trebuie să evităm asta. Bineînțeles că uh, e și o limitare de timp aici, să fii doi oameni în cabină. Deci aici trebuie să prevedem niște plafoane și va trebui să vorbim despre acestea. Doamna Ayala s-a referit uh, la uh, uh, chiria plătită de parlamentele naționale pentru birourile de aici. Nu, nu plătesc ni, uh, nicio chirie. Noi punem la dispoziția tuturor parlamentelor naționale aceste facilități gratis la dispoziție, cooperând cu parlamentele naționale în acest sens. Toate parlamentele naționale utilizează această facilitate și mi se pare că toată lumea e prezentă, Până acum uh, s-a ajuns la o interconectare eficientă a activității noastre cu parlamentele naționale. Spuneam sub 1000 de euro, care este suma totală. Au fost 60 uh, de participanți, ori 1000 uh, de euro, cam 60.000 de euro pentru întregul eveniment, dar o să vă trimitem oricum în scris suma precisă. domnul Balcitis cu privire la World Watch. Vote Watch, mă scuzați. Și dacă să lucrăm sau nu, uh, mai, uh, să cooperăm sau nu mai strâns cu această organizație. E vorba de faptul, nu neapărat de faptul că ne analizează un for extern activitatea. Am înțeles că sunt lucruri care sunt în plan secundar în uh, activitatea noastră, dar acolo capătă o, o importanță pe care nu o au în realitate, în timp ce munca reală, adică o activitate de luni de zile pe un raport în calitate de raportor, nu este evaluată corespunzător. Și de aceea eu cred că dumneavoastră aveți dreptate. Trebuie să vorbim cu aceste organizații despre cum anume ne ilustrează corect uh, activitatea fără a crea niște perdanți și câștigători uh, pe nemerit. Este parte a răspunderii noastre pentru că noi punem la dispoziție niște date și aceste date ar trebui puse la dispoziție uh, fără a crea o imagine distorsionată. În ceea ce privește alimentele, spunea să nu avem prea multe deșeuri alimentare. Facem eforturi și în această direcție. Acum, de exemplu, nu mai primește o porție standard, ci e cântărită la casă, în așa fel încât uh, toată lumea poate să-și uh, compună propria porție și să plătească pe gramaj. Eu cred că este deja un pas în direcția cea bună. Doamna Sulin, Am menționat rata erorilor. N-am înțeles însă în ce domeniu am ați întrebat de rata erorilor. Și ați menționat și problema securității uh, și apoi v-ați referit la interpreți și la cabine. Pot să vă garantez că nu ducem lipsă de bani. Digi Inte practic ne-a oferit, ne-a dat înapoi mai multe milioane de euro la finele anului trecut, fiindcă n-a putut utiliza aceste mijloace. Deci nu e lipsă de bani, de aceea nu avem nicio problemă în a recruta interpreți, dar avem probleme uh, de infrastructură. Nu știu dacă este afectată reuniunea de comisie la care sunteți dumneavoastră. Pur și simplu nu avem suficiente săli de reuniune care să corespundă regimului lingvistic uh, al anumitor comisii parlamentare și asta este o mare problemă pe care o avem care face ca limbile mai mici să sufere fiindcă se prea poate ca o comisie parlamentară să se reunească într-o sală unde nu sunt suficiente cabine. Limbi sunt mai multe decât cabine. Și atunci e nevoie de intervenție la nivelul infrastructurii cu investiții în consecință. Eu cred că dacă pe viitor va fi să avem mai multe limbi decât astăzi, bineînțeles trebuie să ne punem întrebarea nu cumva trebuie să investim în acest domeniu? în săli de reuniune pentru comisii parlamentare ca să fim pregătiți pentru 26, 27, 28 de limbi, pentru că Asta ne așteaptă în următoarele câteva zeci de ani, să putem să onorăm toate aceste limbi. Deci uh, problema nu sunt angajații, problema nu sunt banii, ci suntem constrânși de uh, infrastructură, de clădirile în care activăm, în așa fel încât anumite limbi să nu fie oferite, chit că da, am fi obligați să oferim acest regim lingvistic pentru că avem politica multilingvismului. Domnule Manca, la fel ați zis și dumneavoastră, parcă în aceeași direcție, cu privire la uh, apărarea și protejarea limbilor mici. Domnule Vaughan, dumneavoastră v-ați referit la diferite chestiuni, dar în special la lucrurile care mai sunt de făcut pentru a îmbunătăți eficiența muncii eurodeputaților, să-i sprijinim pe aceștia în acest sens. Aici menționez în special două lucruri. Deja într-un domeniu am progresat foarte mult, însă nu am ajuns la liman. Este vorba de birourile locale ale eurodeputaților și dotarea tehnică la același nivel cu Bruxelles, adică indiferent unde este eurodeputatul, că este în biroul său, că este pe uh, gadgeturile mobile sau că este în biroul local, eurodeputatul trebuie să dispună și să aibă la dispoziție aceleași instrumente și aceleași resurse ca și când ar fi la Bruxelles. Iată un pas primordial înainte. În continuare avem deficiențe la nivelul trainingului, trainingului uh, eurodeputaților, dar avem un proiect. Și pe aici, pe acolo, anumite DG-uri au uh, anumite oferte, dar nu avem o abordare sistematică pentru pregătirea și trainingul eurodeputaților. Doamna Gresle s-a referit în special la chestiunea partidelor politice și la posturi. A fost un subiect uh, și pentru Curtea de Conturi acesta al partidelor politice în cadrul procedurii de licitație. Au fost neclarități în anul 2004 care au fost înlăturate. E vorba de măsura în care partidele europene respectă uh, normele în vigoare cu privire la licitațiile publice. Între timp, iată, această întrebare a fost clarificată. Doamna Gresle s-a referit în special la problematica posturilor în anumite partide europene. Ei bine, până acum nu există indicații cum că mijloacele nu ar fi fost uh, utilizate corect Însă, întotdeauna ținem cont de absolut toate observațiile și acest lucru a generat anumite decizii în cea de-a doua jumătate a lui 2015 la birou față de rolul și uh, rolul unui partid european și al unei fundații europene. Mulțumesc, spune președinta. Sigur vom uh, intra în uh, anumite detalii în scris la final uh, dorește cuvântul și auditorul intern. În orice caz, domnule Galvin, vom relua discuția cu dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește implementarea directivei cu privire la spălarea banilor. E vorba de reducerea plăților uh, uh, în numerar și e vorba practic de anumite afirmații critice din partea dumneavoastră, că aceste afaceri, în ghilimele, cu uh, bani cash din instituție vor lua amploare, așa că este foarte bine să luăm legătura cu dumneavoastră din vreme. Domnule Sasoli, eu trebuie să-mi tot cer scuze. Sunteți departe de mine și am, iarăși am uitat, vă rog, vă dau cuvântul. Si, președinte, eu... Mm, Mulțumesc, doamnă președinte. Vi state concentrando per am fost în măsură să creionăm prioritățile noastre și pentru procedura bugetară de acest an. Îi mulțumesc raportorului pentru atitudinea constructivă. Dar uh, noi am vorbit de descărcarea pe 2014 și uh, suntem cu toții mulțumiți că toată lumea pare să fie uh, mulțumită de munca depusă. Doresc să mulțumesc domnului secretar general Vele pentru răspunsurile detaliate pe care ni le-a oferit și aș vrea să fac doar două comentarii. Unul adresat domnului Balcitis în ce privește Vote Watch. Biroul Parlamentului a, a format un grup de lucru pentru a se asigura că Parlamentul are instrumentele necesare pentru a evalua în mod corect activitatea parlamentară. Uh, doamna vicepreședintă McGuinness conduce acest grup de lucru și analizează deja toate aceste aspecte. Nu dorim să acordăm altor persoane să însărcinăm pe alții uh, cu uh, informarea cetățenilor în ce privește derularea procesului legislativ și participarea fiecărui deputat. Vote Watch este un institut uh, extern care analizează dacă deputații respectă linia politică indicată de grupul lor și apoi intervin uh, uh indicatorii cantitativi, uh, cât timp, unde au fost activi uh, eurodeputații. Sunt instrumente care oferă publicului astfel de informații statistice pentru a ști dacă deputatul pe care l-au ales uh, participă și în ce măsură la activități. Am lansat o licitație către companii care funcționează în interiorul Parlamentului și pentru că există preocupări legate de buget, în această fază inițială am făcut deja niște economii, e vorba mai, mai bine spus de 66%, adică 2,6 milioane de euro vorbim de licitații care nu au impact asupra administrației Parlamentului și toate contractele, tema siguranței alimentare a fost, a fost introdusă. Vom evalua acest lucru la sfârșitul anului. Vom vedea atunci, la sfârșitul anului, dacă lucrurile s-au îmbunătățit sau nu. O altă considerație ce trebuie luată în calcul, colegul Cerneschi a precizat uh, pe bună dreptate, există limite impuse. El a vorbit de o dimensiune caricaturală. S-a citat exemplul apei și exemplul e înfricoșător. Trebuie să evităm să uh, ridiculizăm propriile noastre măsuri. Uh, colegul Cernițchi are dreptate. Uh, e vorba de o caricaturizare a măsurilor de economisire. Haideți să evităm această capcană. Vă mulțumesc. Apreciem faptul că luptați pentru apa noastră pentru că, într-adevăr, dacă avem reuniuni care durează trei ore și jumătate, nu ar fi foarte bine să ieșim pentru a bea un pahar uh, de apă. Uh, după ce am uh, renunțat la cafea, deja mi se pare că, într-adevăr, situația este grotescă cu lipsa apei. Nu știu dacă reprezentantul Curții de Conturi dorește să ia din nou cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că recomandările domnului Vele se aplică tuturor. Curtea de conturi urmărește de aproape eforturile Parlamentului European la nivel de administrație, la nivel de birou, astfel încât recomandările noastre să fie aplicate pentru a nuanța bunoară procedurile de recrutare pentru partidele politice, pentru a-și controla mai bine cheltuielile. Deocamdată nu putem uh, evalua toate inițiativele luate, dar urmarea recomandărilor făcute trebuie să așteptăm 2 ani pentru a vedea dacă, într-adevăr, recomandările noastre au fost sau nu respectate. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, dau cuvântul raportorului, domnul Pivar, vă rog. Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere pe care am uh, urmărit-o cu mare atenție. Punctele centrale discutate astăzi a fost uh, serviciul de restaurație, condițiile de lucru, interpreții. Am aflat că interpreții sunt foarte bine organizați, uh, lobby-ul lor a, a fost uh, bine remarcat astăzi, ceea ce nu este un lucru rău. În ceea ce privește uh, rankingul, um, ierarhia eurodeputaților, există colegi care au o mie de intervenții doar pentru a apărea în uh, această ierarhie. Cam atât din partea mea. Poate o ultimă remarcă referitoare la securitate. Dragă Klaus Vele, în momentul în care am, uh, săptămâna trecută am, pentru prima dată am dorit să folosesc noua ieșire uh, ușa batantă respectivă este foarte strâmtă și nu prea am putut să trec prin ea cu valiza, deci poate ar fi o idee bună dacă am putea să părăsim clădirea cu uh, bagaj și eventual viteza ușii batante ar putea să fie puțin redusă. Äh, Doamna președinte, vă mulțumesc Grijile nu s-au exprimat atât de tare cu ocazia acestei reuniuni ca în trecut și aș dori să vă spun că vom mai uh, stabili o reuniune sau un termen limită pentru a vă transmite întrebările uh, la care eventuale întrebări suplimentare și pentru a primi răspunsuri la, între, la întrebările la care nu ați putut să ne răspundeți astăzi. Și uh, aș continua direct cu punctul 4 de pe ordinea de zi raport, proiectul de aviz al colegului nostru Sarvama, prezentat de colegul nostru Zahovski. Vă rog. Ah, Vă mulțumesc. În uh, pofida recomandării domnului uh, Vele, o să vorbesc în limba, în limba engleză pentru a transmite cât mai bine mesajul uh, colegului nostru Sarvama. Deci foarte pe scurt. Proiectul de aviz are trei părți exprimă bugetul uh, Parlamentului European, articolul 318 din tratate referitor la funcționarea Uniunii Europene. A doua, a doua parte, descărcarea de gestiune acordată Consiliului și a treia parte, Curtea de Conturi. Prima parte se referă la rolul de monitorizare a Parlamentului European față de folosirea bugetului european se sublinează aici importanța responsabilității Comisiei Europene de raportare a rezultatelor uh, obținute. Reporting of the Commission should be improved in answer. Și atrage atenția că procesul de raportare a Comisiei ar trebui să fie îmbunătățit pentru a răspunde necesităților de monitorizare a Parlamentului European. A doua parte se referă la procedura de descărcare a Consiliului pentru Consiliu Parlamentul are următoarele responsabilități. În primul rând, monitorizarea gestionării bugetului european, însă este o competență care nu este luată prea în serios de Consiliu. Lipsa de cooperare manifestată de Consiliu are un efect negativ asupra participării cetățenilor la funcționarea instituțiilor europene. În al doilea rând, Consiliul ar trebui să îmbunătățească transparența gestionării financiare și a responsabilității democratice pe care o are în fața contribuabililor, contribuabililor europeni. În a treia parte se recunoaște rolul esențial al Curții de Conturi Europene pentru a asigura o mai bună cheltuirea fondurilor europene. Se recomandă în primul rând ca Curtea de Conturi Europene să fie consolidată fără a fi periclitată independența, integritatea și imparțialitatea. În al doilea rând, în ceea ce privește cooperarea între Curtea de Conturi Europene și, și curțile naționale de audit ar trebui să fie îmbunătățită. Și ultima, dar nu în ultimul rând, recomandare, Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie pe picior de egalitate când vine vorba de numirea membrilor din uh, Curtea de Conturi Europene. Uh, vă mulțumesc și îmi cer uh, scuze pentru engleză. Nu am avut la dispoziție prea mult timp pentru a îmbunătăți uh, pronunțarea. Vă înțelegem pe bună dreptate, tocmai de aceea ne stau la dispoziție interpreții. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Stas. Gut, Ik, ik ben niet de schaduwrapporteur, maar ik, ik sta wel, uh, of ik zal oplezen wat onze schaduwrapporteur Igor Sol. Am să încerc să vă prezint ceea ce raportul nostru din umbră dorește să ne transmită la nivel de observație. Am auzit recomandările secretarului general și mă întreb dacă să mă exprim în limba neerlandeză și să le parafrazez din engleză în neerlandeză. Ei bine, alineatul 5. Consiliul nu pare să fie gata să colaboreze în procedura de descărcare și cred că am avut ocazia să discutăm de mai multe ori. Firește, incidențele sunt negative asupra colaborării între instituții. Alineatul 5, raportorul formulează uh, această stare de fapt, însă Igor estimează că formula e prea neutră și ar prefera ceva mai percutant, Dorim să pun accentul pe faptul că legitimitatea, legalitatea muncii în Parlamentul European e pusă sub semnul întrebării aici. Alineatul 11. Cooperarea între Curtea de Conturi și institutele naționale, curțile naționale, curțile de conturi naționale. Igor estimează că e pertinent să punem accentul pe control și reglementare în cadrul unei administrări partajate. Dar, în numele verzilor, ar dori ca acest text, încă o dată, să fie mai bine țintit. Și va introduce un amendament evocând o cooperare mai strânsă în domeniul auditului, cu accent pe eficacitate. Raportul Curților Naționale de Conturi se evocă ocuparea, învățământul, Sugestiile sunt cu toate de pozitive și cooperarea între curțile de conturi naționale și Curtea de Conturi Europeană mi se pare un lucru bun și va interveni un amendament în acest sens din partea colegului nostru. Iată care au fost observațiile lui Igor Schultes pe care le-am tradus din engleză în neerlandeză. Colegin Ayala Sender este Foarte poetic în această dimineață, Ayala Sender. Sí, o algo peor, estamos asistiendo a que no queda aquí ni nada, na, nadie, o sea que <laughs> me encantaría. Mulțumesc. Aș dori, într-adevăr, să înțelegem cum lucrăm, pentru că deocamdată fugim după mai mulți iepuri de dată. Poate că am putea organiza această ședință a coordonatorilor altfel, ca să nu trebuiască să așteptăm să tot intrăm și ieșim, pentru că trebuie să fim prezenți în mai multe ședințe deodată. În ce privește propunerile citate, citite în engleză și redactate de altcineva, e un text pe care îl putem utiliza așa încât să rezolvăm uh, problema cu Consiliul. Dar și doamna președinte a făcut o seamă de observații personale, considerând că uh, în această procedură de descărcare am putea găsi soluții. Dar asta nu prea are de-a face cu uh, descărcarea pentru Consiliu. Grupul socialist însă e cât se poate de deschis, sperăm ca și Consiliul să fie,